Bună ziua, reluăm uh, dezbaterile noastre și vă salut la reuniunea Comisiei de Control Bugetar despre fondurile Uniunii Europene și Marea Baltică și lupta împotriva eutrofizării. Raportorul nostru este colegul Sarvama. Am avut mai mulți uh, invitați care au venit și pe care îi salut. doamna Niemena, Leroy, domnul Humborg, domnul Corpinen, domnul Karnietski, doamna Thorsen, care ne vor da mai multe informații despre situația Mării Baltice în contextul fondurilor europene. Și vreau să-i dau mai întâi raportorului cuvântul domnul Sarvama. Vă rog, din partea Parlamentului. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult tuturor celor prezenți aici Dragi colegi, stimați oaspeți, vă mulțumim că ați venit aici pentru acest seminar atât de important. Trebuie să spun că aș fi vrut să văd mai mulți deputați în sală și că acest seminar va fi transmis direct pe internet. Este un subiect extrem de important. Marea Baltică este una din cele mai poluate mări din lume. Eutrofizarea, uh, suprafertilizarea sistemelor uh, ecologice este una din provocările cele mai mari, iar impactul asupra mediului este foarte mare. Acest fenomen afectează și viața 80 de milioane de cetățeni europeni care trăiesc în zona Mării Baltice. Astăzi avem o oportunitate excelentă de a îmbunătăți cunoștințele noastre despre acest subiect într-o companie extrem de aleasă și uh, cu o expertiză deosebită. Vă mulțumesc pentru prezență. Acum doi ani, în 2016, am prezentat în fața Comisiei pentru Control Bugetar un document de lucru cu privire la un raport special întocmit de Curtea de Conturi. Acest raport se numea uh, combaterea eutrofizării în Marea Baltică, acțiuni necesare. Una din cele mai importante concluzii ale acelui raport al Curții de Conturi și al documentului de lucru aferent a fost că, în ciuda contribuțiilor considerabile din partea Uniunii Europene, progresul pe care l-am obținut în lupta împotriva eutrofizării în Marea Baltică rămâne destul de uh, limitați, din păcate. În perioada 2007-2013, contribuția Uniunii Europene la colectarea apei reziduale și a proiectelor de tratare a apei în uh, statele din jurul Mării Baltice a fost de 40,5 milioane de euro. Și, dincolo de aceasta, Uniunea a mai uh, cheltuit și 44 de milioane în uh, proiecte de susținere în Belarus și Rusia. În schimbul acestor resurse care au fost alocate în uh, bătălia împotriva euro, eutrofizării, a fost destul de mic rezultatul obținut, ceea ce înseamnă că e nevoie de o abordare mai eficientă din perspectiva costurilor. Haideți să vedem atunci ce putem să facem mai eficient, iar în seminarul pe care îl avem astăzi, scopul nostru este tocmai să discutăm cu experți din diferite domenii pentru ca să putem acoperi pe larg situația din Marea Baltică. Am împărțit după amiaza în trei secțiuni. O să începem cu o parte instituțională, o privire de ansamblu asupra situației, care va fi urmat de o informare din partea domeniului cercetării și ultima secțiune este dedicată finanțării diferitelor politici ale Uniunii Europene care în momentul de față abordează um, chestiunea eutrofizării. După fiecare secțiune vom avea timp pentru întrebări și răspunsuri și îi invit pe toți să folosească această oportunitate și să contribuie la discuția cu privire la finanțarea eficientă a luptei împotriva eutrofizării în contextul fondurilor europene și împotriva poluării în Marea Baltică. M-aș bucura să nu avem numai perspectiva Uniunii Europene, ci să încercăm să implicăm în această discuție și uh, idei precum ce am putea să facem mai eficient uh, pentru ca să implicăm și țările care nu sunt membre, dar sunt afectate, cum ar fi Rusia și Belarus. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Zarvama. Este un subiect foarte interesant și primul vorbitor este domnul doctor um, Linemar uh, de la uh, Curtea uh, de doamna Nimema de la Curtea de Conturi Europene. Mă bucur uh, foarte mult să fiu aici în această după amiază și să vă prezint raportul de auditare pe care l-a realizat Curtea de Conturi în 2016. Titlul raportului este Combaterea eutrofizării în Marea Baltică și concluzia noastră principală a fost că e nevoie de acțiuni uh, eficiente în continuare pentru a atinge un obiectiv și un rezultat. Trebuie să încerc să schimb slide-urile cu telecomanda. Eutrofizarea este cauzată de un exces de nutrienți, uh, care sunt mai ales fosfații și azotații. Simptomele principale ale, ale uh, algelor uh, care produc așa ceva afectează mai ales peștii, afectează și valoarea de reproducere Uh, pe care o aduce această mare. Peste 85% uh, din Marea Baltică este afectată de eutrofizare, chiar dacă au existat anumite semne pozitive de îmbunătățire în anumite zone. Există două tipuri de poluare cu nutrienți. În primul rând, poluarea uh, difuză, care vine mai ales din agricultură și apoi surse um, țintite, surse identificate, în care uh, contributorul principal este apa reziduală. Acestea sunt cele două sectoare pe care noi le-am inclus în uh, auditul nostru. Agricultura, cu care a fost analizată mai ales în Finlanda, Letonia și Polonia și uh, apele reziduale în Letonia și Polonia. Noi am uh, analizat și am uh, și am uh, făcut un inventar și al directivelor europene. Acestea sunt cele mai importante directive care se referă la uh, nutrienți. Directiva uh, din 1991 cu privire la apele reziduale și tratarea acestora, care stabilește anumite valori prag pentru întreaga Uniune Europeană. Este, poate este cel mai important dintre ele, dar nu întotdeauna este suficient pentru Marea Baltică, care este extrem de uh, sensibilă uh, așa încât Convenția Regională asupra uh, apelor mării a încercat să crească standardele care merg dincolo de normele introduse de Uniunea Europeană și s-a stabilit un, uh, o țintă de nutrienți, de substanțe nutritive, uh, prag, care se aplică și țărilor externe Uniunii Europene, precum Rusia. Există diferite abordări, mai ales cele noi, uh, din 2000 și după, stabilesc norme care țin mai ales cont de aspectele de mediu pentru a putea atinge anumite ținte um, la nivelul mediului, trebuie să se acționeze cu costuri uh, rezonabile. Mai ales planurile de gestiune în domeniul râurilor în directiva cadru sunt esențiale ca instrumente pentru a putea atinge reducerea de nutrienți necesară mai ales în Marea Baltică. Întrebarea principală pe care ne-am pus-o când am făcut studiul a fost dacă un, acțiunile Uniunii Europene au fost eficiente în ajutarea statelor membre pentru a reduce substanțele nutritive, uh, nutrienții în uh, Marea Baltică, dar momentan am concluzionat că progresul este limitat. Când e vorba de agricultură, am uh, văzut că există lacune în desemnarea surselor de uh, care creează acești nutrienți în directiva nitraților. Am văzut că nu întotdeauna programele sunt destul de stricte în domeniul uh, nitraților. Când e vorba de fondurile europene, măsurile care țin de dezvoltarea rurală nu au fost țintite suficient asupra zonelor care aveau nevoie. Deci o țintire geografică lasă de dorit în zonele în care e nevoie de o reducere a nitraților considerabilă. Iar veștile bune sunt că am găsit și aspecte pozitive, îmbunătățiri pentru noua perioadă de programare 2014-2020. În ceea ce privește colectarea apelor reziduale urbane și uh, a, și uh, a situației în domeniul acesta, am analizat situația, de exemplu, în Polonia, în ciuda investițiilor enorme care au fost cofinanțate de către Uniunea Europeană, nivelul de respectare al obiectivelor este foarte depărtat. Am constatat și că evaluarea Comisiei a implementării directivei a fost întârziată. Avem însă și aici câteva vești bune. Acele centrale de tratare a, le, tratare a apei care au fost auditate au fost eficiente în Letonia și în Polonia, însă nu exista nicio garanție a sustenabilităților financiare, fiind dat că unele dintre ele sunt supradimensionate. În Dincolo de aceste țări din Uniunea Europeană, Rusia și Belarus sunt și ele implicate în acest fenomen. Au existat anumite uh, canalizări a fondurilor prin parteneriatul nordic și NDP și s-a văzut că ele uh, sunt destul de eficiente și o reducere a uh, nutrienților poate să fie obținută foarte ușor în momentul în care sunt investiți acești uh, bani. După cum, uh, cum, după cum spuneam, contribuția Uniunii Europene însă în aceste investiții a fost destul de limitată. Și uh, o veste bună este că apa reziduală din Sankt Petersburg este tratată la ora actuală, însă avem și o provocare aici, și anume timpul foarte îndelungat care uh, este necesar pentru a obține așa ceva, cum ar fi exemplul Kaliningrad, care după 20 de ani în fine a devenit eficient și oricum numărul acestor proiecte de succes este foarte limitat, chiar dacă ele sunt eficiente. Apoi am uh, început strategia am analizat strategia Uniunii Europene pentru regiunea uh, Mării Baltice. Există trei obiective uh, și anume creșterea prosperității, dar și altele în care trebuie, de exemplu, uh, să se obțină apă curată în Marea Baltică. Comisia a stabilit ținte de reducere a nutrienților și deci se, se susține convenția Uh, mărilor în acest domeniu. Iar strategia regională nu aduce noi concluzii, dar încearcă să canalizeze mai bine uh, toate țintele la nevoile macroregionale. Am găsit însă și anumite elemente bune, proiecte far, de exemplu, care au ajutat să se distribuie bunele practici, cum ar fi colaborarea între ecologie și uh, sistemul agricol, dar și legătura dintre programele de politică de coeziune și stra- programele strategice, care a fost îmbunătățită în perioada aceasta de programare. Totuși, am constatat că valoarea adăugată a strategiei este încă destul de greu de evaluat în ceea ce privește reducerea de nutrienți. Am făcut câteva recomandări. În primul rând, programele și măsurile în cadrul directivei apei sunt uh, destul de vagi. Când e vorba de aceste programe și de măsurile lor, ele ar trebui mai bine să identifice măsuri uh, eficiente din punct de vedere al costurilor, dar și să stabilească ținte măsurabile de reducerea nutrienților. Când vorbim de măsurile din agricultură, ele ar trebui să fie mai uh, canalizate pe zonele de risc desemnând uh, zonele vulnerabile din punct de vedere al nitraților, dar și țintind uh, măsuri uh, agro, um, din agricultură și de mediu. În legătură cu eficiența în sectorul apelor reziduale, ar trebui să se facă o evaluare mai rapidă a conformității și o depășire a ambițiilor stabilite în directiva din 1990 iar uh, o, un tratament al uh, apelor reziduale uh, trebuie să implice și o infrastructură aferentă și aceasta trebuie să fie planificată. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult pentru această privire din perspectiva auditorilor. A fost foarte interesant. Doamna Leroy este acum pe listă din partea comisiei. Nu știu dacă este dumnea ei prevăzută să ia cuvântul acum sau altcineva. <clears throat> Thank you very much, Chair. Da. Mulțumesc. Sunt Matia Magam și sunt uh, șef de unitate la comisie în domeniul uh, acesta, în domeniul mediului. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația la acest uh, uh seminar. O să vorbesc despre și um, voi, voi și uh, voi prezenta și uh, anumite um, aspecte legate de Helcom, în care Uniunea Europeană este parte și chiar președinte până în uh, iulie. Mulțumesc foarte mult uh, Curții de Conturi pentru prezentarea și cum s-au implementat deja unele recomandări din uh, raportul Curții de Conturi. So, thank you very much. So just this... Mulțumesc pentru ajutor. Iată aici o schemă care vă arată rolul diferitelor instrumente ale Uniunii Europene. Probabil că ați auzit deja de câteva înainte în prezentarea Curții de Conturi. Aș vrea mai ales să mă concentrez pe ceea ce se întâmplă. Ficare este uh, eutrofizare, sunt, uh, este poluarea din partea agriculturii. Ceea ce e foarte important este însă ca pentru perioada 2014-2020 să continuăm să folosim programele, principiile mult mai stricte în politica comună agricolă, dar și în politica de coeziune. Eu zic că astfel am avea un instrument orientat spre viitor care ar putea să joace un rol foarte important. Vreau să vorbesc și despre tratarea apelor reziduale și directiva sa Situația s-a îmbunătățit considerabil în ceea ce privește apele Mai multe lucruri recomandate de Curtea de Conturi uh, pe care le-am citit în raportul de implementare și pot să spun că în marea majoritate a statelor membre care se află în zona Mării Baltice, incluzându-le pe cele care aveau o rată mai scăzută de conformitate, în următoarele săptămâni chiar să participați la o consultare publică, ca un prim pas, am analizat foarte atent dacă această activitate, dacă infrastructura pe care o avem este în continuare potrivită pentru provocările de azi. Vrem să ne uităm la mai multe aspecte, dar și la eficiența, să ne uităm îndeaproape la toate aspectele pentru ca să avem un instrument uh, eficient. Aș vrea să mai menționez uh, o activitate importantă care nu este instituțională. Noi colaborăm foarte bine cu ECD-ul care ne ajută ne ajută pe noi Comisia să evaluăm nevoile de investiții și abilitățile statelor membre. Ceea ce fac pe scurt, două instrumente cadru, directiva uh, cadru pentru apă, care are o abordare holistică, după cum știți, și instrumentul principal pe care, după cum a zis și curtea înainte, este este planul de gestiune uh, și măs- acest, uh, această parte, iar cu rezultatele evaluării vom avea uh, cunoștințe mult mai profunde pentru a vedea dacă statele membre au respectat recomandările, dacă au luat măsuri eficiente și așa mai departe. Dar și directiva despre directiva cadru despre strategia analizăm și ceea ce raportează statele membre către noi și sper ca în vara aceasta să putem să publicăm uh, noile concluzii. Avem deci mai multe uh, idei, mai mult. După cum a zis și raportorul, trebuie să fim atenți și la cifre, însă ceea ce trebuie să nu uităm este că finanțarea care este acordată pentru a da mai multă responsabilitate oamenilor are și beneficii de sănătate. Nu se află acolo numai pentru a uh, preveni le poate obține cineva, un locuitor, în momentul în care apa reziduală este tratată. Eu zic că e un punct foarte important care nu este de neglijat. Ultimele două puncte, înainte să vă prezent, prezint activitatea colegilor de la Helcom. Directiva nitraților s-a dovedit a fi un instrument esențial, un directivei nitraților. Deci e un alt, uh, o altă piesă din puzzle-ul instituțional în domeniu. După cum s-a menționat și înainte, statele membre din Europa nu sunt uh, singurele state care sunt afectate în uh, zona Baltică și Rusia este afectată și și regiuni rusești decât în zonele europene și de aceea Helcomul, care este o organizație internațională, este o instituție foarte importantă în domeniu. Vedeți aici diferitele uh, steaguri. Aceasta există din 1974 participat înainte era Uniunea Sovietică, Germania nu era uh, prezentă ca o singură țară înainte, deci trebuie să ținem cont că această instituție a existat și în timpul războiului rece și a adus împreună mai multe state care aveau ca obiectiv comun protejarea uh, spațiului maritim în zona baltică. Chiune aici, la Bruxelles, și a fost bine să vedem că putem să ajungem la o viziune uniformă, că avem nevoie de o susținere mai accelerată și de o punere în aplicare a obiectivelor pe care ni le-am stabilit uh, atunci când am uh, creat acest uh, cadru. One of the so-called region... Punct focal. Um domeniul mediului pentru decidenții politici, însă unul dintre beneficiile clare pe care le prezinte este aducerea la oaltă a comunității științifice și în ceea ce privește calitatea muncii, e vorba de o comunitate nu există și capacitatea de punere în aplicare pe care o de pildă statele membre atunci când implementează uh, Uh, lege sau când Comisia <clears throat> își îndeplinește rolul de gardian al tratatelor. Un alt aspect cu obiective cheie să uh, aibă aceleași obiective ca și legislația europeană, adică un status de mediu bun la începutul decenului viitor. Așa cum vor uh, spune și colegii Marea Baltică, dacă ne uităm care ar fi uh, <clears throat> cantitățile de intrare maxime permise, nu am competența necesară din punct de vedere științific să vă explic aceste valori, însă vrem doar să arăt că se poate ajunge la stabilirea de obiective. Dar în concluzie, cred că cu toții învățăm cum anume se pot aplica aceste deziderate și ar trebui să fie un fel de inspirație și pentru alte state europene în viitor. Iată și câteva vești destul de bune. Am inclus aici doi ani în plus față de datele de care dispunea curtea și constatăm că în cazul fosforului avem o reducere de 24% și 22% o reducere a azotului în perioada 95-2014 și într-un cadru mai larg e aceeași perioadă în care PIB-ul tuturor majorității, dacă nu chiar a tuturor țărilor în jurul Mării Baltice, era în creștere. Deci, în pofida acestui fapt, împotriva creșterii activității, în pofida creșterii activității economice, iată, au fost posibile aceste reduceri. Cred că în viitoarea sesiune vorbitorii vor prezenta o viziune mai bine fundamentată din punct de vedere științific, însă din punct de vedere al politicilor, constatăm că măsurile sunt puse în aplicare, poate nu sunt suficient de cuprinzătoare, trebuie însă să recunoaștem că anumite acțiuni durează mai mult până se văd efectele și asta spun uh, fără să caut uh, explicații. Și lucrurile nu pot fi privite izolat, pentru că practic creșterea temperaturilor face ca și eutroficarea să fie mai accentuată. din păcate, acest plan de acțiune nu a fost încă adoptat pe deplin de toți partenerii. Mai avem încă patru ani, deci uh, putem încă fi optimiști. Iată aici o scurtă ilustrare. În partea de sus, acțiunile comune acțiunile pe care țările au agreat să le pună în practică împreună. Cu albastru avem cele finalizate, deci vești bune, iar uh, cu roșu avem acțiuni nefinalizate, deci vești proaste. În partea de jos este vorba de acțiuni uh, individuale din partea statelor membre. Deci am zis de eutrofizarea scade, deci partea bună este că la acțiunile comună toate acțiunile s-au uh, demarat, însă totuși în plan național s-au realizat destul de puține că ajungem, iată, într-un punct unde anumite măsuri pot deveni ceva mai costisitoare. Sunt câteva exemple de măsuri care se fac instalațiile de tratare a apelor, Sigur că discuțiile vor fi și la nivel tehnic și la nivel uh, politic și anume analizarea eficacității măsurilor comune. E important să avem și aceste date care să dubleze acestul unei analize socioeconomice de către Helcom. Și aici vedeți că pierderile anuale datorate datorate eutrofiză de șanse ratate, de ocazii ratate, de recreere. Deci, în fine, ca, cu un răspuns um, eficient din punct de vedere a costurilor, ținând cont de faptul că schimbările climatice s-ar putea chiar să agraveze impactul de zile. Și când ne uităm spre viitor, doar ne propunem lucruri și nu spunem uh, de ce nu s-au realizat lucruri, să încercați să trageți învățămintele de rigoare pentru viitorul CFM. De aceea, tot mai vreau să 90. Chiar dacă sunt ceva îmbunătățiri până în anii 2014, de ce suntem încă în situația în care Acest lucru ar fi trebuit să, să fie absolut posibil în cadrul regulamentelor de care dispunem deja. Și o altă întrebare, ceea ce privește conformitatea. Asta este greu de explicat un cetățenilor și circumscripțiilor noastre electorale din 91, una din 2000 uh, și alta din 2008. Poate că frustrarea este evidentă, dar când anume M-am trecut și eu pe lista de vorbitori, spune doamna președinte, și aș dori și eu să vă mulțumesc pentru explicațiile interesante. Deci, pentru comisie, întrebare. S-au majorat. Care este situația cu Rusia? Care este bilanțul Rusiei și a, a Bielorusiei? Pentru că nu ar fi acceptabil ca unele țări să facă toate eforturile necesare pentru reducerea uh, Bielorusiei. Pentru că nu ar fi acceptabil ca unele țări să facă toate eforturile necesare pentru reducerea uh, acestor aporturi de nutrienți de Marea Baltică, iar altele să nu facă nimic. Obținute. Chiar ca și în cazul Poloniei, de ce astfel de măsuri pe care le-am implementat în Polonia, unde s-au um, construit foarte multe stații de tratare a apelor. Acestea nu sunt suficiente sau de ce și cât dură mediul marin? Acum are cuvântul Comisia. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, mi-ați pus întrebări dificile, dar sunt plătit pentru a încerca să dau un răspuns. Stimată doamnă președinte, aș începe cu ultima dumneavoastră întrebare, pentru că cred că e foarte dificil pentru mine să dau un răspuns. Poate că următorii doi vorbitori, uh, acest surplus ar fi neutralizat. Și Ah, vă mai pot spune că 95% din Marea Baltică se află în uh, graduri diferite de eutrofizare. Este o mare puțin adâncă. A fost o zonă foarte activă din punct de vedere economic timp de secole, cu o populație densă și asta este situația. Situația este destul de grea din acest punct de vedere, însă mai constatăm totuși, o avem prin intermediul HELCOM și a directivei marine. Știm că eutrofizarea va afecta fertilitatea mm, stocurilor de pește, dar în același timp încercăm să vedem ce facem pe toate fronturile, cum scădem de rezistent. Deci, iată un răspuns cât se poate de generic și pentru a continua, la, ca răspuns la întrebare de ce ne uităm tot timpul în trecut și nu și spre viitor, în primul rând trebuie să analizeze rapoartele și să ține de colectarea lor. Dar, așa cum am spus și în 2016, un lucru este că orice instituție adoptă reguli de finanțare. Fondul de dezvoltare rurală. În cadrul acestor programe sunt conștient de faptul că am avut în vedere și încă suntem în discuții interne în momentul de față în care încercăm să uh, explicăm de fapt ce se întâmplă la nivelul decizie. Probabil că îmi depășesc mandatul când spun acest lucru, dar e vorba aici de impactul o, unei populații și unei activități economice destul de dense. Dacă m-aș limita ce ne privește cu statele membre, să încercăm să finanțăm activitățile pozitive, încercăm să stabilim condiții pentru acele activități care au un impact negativ și cred că astfel putem um, avea parte de progrese pe care nu le-ar fi avut altfel. Dacă vă dau ca exemplu directiva cu privire la apere reziduale urbane, au fost 12 state într-un ritm care a fost mult mai rapid decât uh, au făcut-o uh, statele membre, cele 15, în anii anterior. OECD încercăm să avem o înțelegere mai bună nu doar a impactului de mediu, dar și a, încercăm să vedem care este ritmul uh, sustenabil de punere în aplicare a acestor uh, măsuri și din punct de vedere fiscal. Acum, în ceea ce am, am nevoie de un minut pentru a mă consulta, vă rog. Perhaps in the meantime we... Dori, dacă se poate, să discutăm mai târziu sau ne trimiteți un e-mail, uh, fiindcă vreau să vă dau informații corecte. Yeah, um, yes, uh, thank you. Like, um... Mulțumesc. Exista o reducere a nutrienților, rezultatele nu se vor vedea imediat în sensul îmbunătățirii mediului. Și, bineînțeles, aici avem alături de noi oameni de știință care ne pot niște progrese și în ceea ce privește unele uzine de tratare unde uh, s-au respectat recomandările de procesare și asta e starea Mării Baltice de acolo și uh, oamenii de știință pot să confirme acest lucru. În ceea ce privește Uh, agricultura, aceste zone vulnerabile la o piedică în uh, calea țintirii măsurilor. Deci uh, există pro și contra în ceea ce știu ambele aspecte. Dar este încă, suntem departe de a avea rezultatele pe care ne dorim. Thank you very much. I, I would... Mulțumesc. Apele uzate au, au acest uh, master plan, un plan de investiții detaliat în ceea ce privește modul în care pot să uh, ajungă la nivelul um, o reformă generală guvernanței foarte importante s-au luat unele atribuții de la autoritățile regionale. De asta pentru, e nevoie pentru asta de sisteme puse la punct care să ajung ca să obțin rezultate. Uh, Um, o să vă trimitem și restul zonei baltice și uh, Rusia și-a depășit plafoanele, dar dezbaterea nu este foarte simplă, dar, dar um, Marea Baltică trebuie, pe, trebuie percepută la nivel de subbazine. Deci uneori avem uh, Mulțumesc. Aceasta poate ne dă informații despre date despre fiecare stat membru de coastă în ultimii ani. Ar fi foarte interesant dacă aveți astfel de date. Acum să continuăm cu programul, partea a doua și domnul Homborg de la Universitatea din Stockholm are cuvântul. Aveți cuvântul, vă rog. Bună ziua, am fost rugat să fac o prezentare generală um, a situației eutrofizării în Marea Baltică și Vreau să vă spun uh, de unde vin eu și care este rolul nostru ca oameni de știință în consilierea Helcom și uh, să vă vorbesc despre cercetarea pe care am efectuat-o în uh, Marea Baltică în ceea ce privește eutrofizarea. Apoi am fost rugat să spun ceva despre temele de finanțare, cum considerăm noi că funcționează finanțarea și cum dorim să, să funcționeze aceasta, e vorba de fondurile europene și fondurile de cercetare. Apoi uh, uh, o să vorbesc despre câteva rezultate, pe scurt, despre ce cunoștințe am căpătat uh, prin intermediul științei în ceea ce este cauzele eutrofizării, zonele de captare unde trăiesc oamenii, cum sunt afectate organ, um, corpurile de apă și în final o să fac câteva recomandări. Acum, câteva cuvinte despre Universitatea de la Stockholm, uh, centrul Marea Baltică. Noi avem un centru de cercetare, facem cercetare pe teren uh, și comunicare. O revin la acest lucru mai târziu. Dar avem și uh, Institutul Baltic Nest. Este vorba despre coloana vertebrală a segmentului eutrofizat pe Marea Baltică. Noi am făcut calculele în ceea ce privește uh, nivelul de um, nutrienți și cât trebuie să fie redus de fiecare țară pentru a ajunge la țintele de mediu și Asta, după părerea mea, este un exemplu foarte bun că oamenii de știință colaborează strâns cu uh, HELCOM, cu organismele și cu organizațiile regionale pentru a face față aceste probleme și s-a înregistrat succes pentru că avem uh, pentru prima dată informații științifice și consiliere științifică și um, această cooperare poate să fie și o, um, o foaie de parcurs pentru alte strategii în zona Baltică, pentru că uh, și pentru zona mediteraneană, și Marea Neagră și mai departe. Apoi o să vorbesc despre comunicare, iar aici avem uh, un grup care se numește Baltic Eye și uh, colaborăm cu jurnaliști, cu cei care se ocupă de activism și așa mai departe în, în ceea ce privește subiectul eutrofizării, care este principala pro, problemă de mediu înconjurător în Marea Baltică. Iar noi uh, avem aceste documente privind politicile, care, bine, bineînțeles, unde se regăsește și eutrofizarea, uh, le put, vi le pot da eu, dar le puteți găsi și pe internet, pe acest site. Este vorba despre eutrofizarea și ce se poate face pentru a combate măsurile pe scurt, toate acestea le puteți descărca de pe internet prin aceste documente de politici. Iată, în câteva cuvinte, contextul și uh, să vă spun de unde vin și ce rol jucăm noi. <clears throat> S-a spus înainte că eutrofizarea este um, provocată de deversarea în ape de nutrienți și un nivel ridicat de uh, azot, ceea ce duce la creșterea algelor. S-a, vor... s-a lăsat o întrebare. De ce, cred că doamna președinte, de ce acest uh, sistem reacționează atât de încet? Marea Baltică uh, în, uh, are uh, un, o, un, o zonă de blocaj și uh, uh apa trece foarte greu pe acolo, ceea ce uh, soluția de diluare a polorii nu funcționează în zona baltică, fiindcă termenele, durata este foarte mare de 30 de ani. Și apoi um, avem uh, apă sărată cu sanitate foarte mare și apă dulce care face foarte, uh, care îngreunează um, amestecul apelor. Avem și zone fără oxigen, unde, fără oxigen, unde nu mai există viață și nu mai avem nici, nici scoici, nici un fel de uh, crustacee, nu mai există forme de viață superioare și Um, această uh, suprafață a crescut cu un factor de, 10 până, de 6 până la 10 în, ultim, în ultimii 100 de ani. Așa cum uh, a spus și antevorbitorul meu, noi încercăm să combatem această problemă cu Comisia în uh, planul de acțiune pentru Marea Baltică, un plan ambițios, după părerea mea. Avem niște obiective de mediu pe care le vedeți aici în aceste, pe aceste diapozitive. Vrem să avem ape mai limpezi. Ce înseamnă apă? O apă limpede înseamnă că uh, Uh, sunt mai puțin nutrienți, puțin azot și condiții de mediu mai bune, iar experții de la Helcom au ajuns la un acord acest sens și noi am calculat pe baza modelelor americane să vedem uh, ce, ce nivel de reducere a nutrienților are nevoie fiecare țară pentru a atinge aceste uh, obiective și uh, acesta este un element foarte important în ceea ce privește activitatea noastră a Helcom și a Mării Baltice la nivel european, dar Marea Baltică este uh, um, un sistem maritim foarte susceptibil, mult mai susceptibil decât alte sisteme maritime. Iar în ceea ce privește finanțarea pentru cercetare, proiectul bonus a fost lansat de Parlamentul European și Consiliul European ca o activitate a articolului 185 al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene. Nu cunosc toate abrevierile de aici, dar ce știu ca o om deci, știință este că 50% din bani au venit de la Uniunea Europeană și 50% de la uh, nivel național. Și până acum am uh, cheltuit 100 de milioane de euro pe cercetarea în zona baltică, iar eu am uh, întrebat pe colegii de la secretariatul bonus de la Helsinki, care sunt cifre și mi-au dat pe acestea. Deci, iată, 35 de milioane de euro au fost cheltuite în total uh, pe programe de cercetare privind eutrofizarea o treime. Vi se pare mult sau nu vi se pare mult, dar este vorba despre un, un uh, cadru de uh, 10 ani și cu 8 țări, plus Rusia. Și Rusia este un partener și cu am colaborat foarte bine cu oamenii și țări din Rusia. Uneori a fost uh, greu să îi aducem uh, în Europa, fiindcă nu puteau fi finanțați prin bani europeni, dar am făcut tot ce am putut, ce ne-a stat putință, fiindcă, bineînțeles, că Rusia este un uh, jucător foarte important și mai ales la nivel științific. Acum, în ceea ce este rezultatele, am mai văzut aceste cifre. Cum vedeți aici, zona de captare și trebuie să ne concentrăm asupra ei, fiindcă aceasta este cauza problemei de eutrofizare și zona galbenă, acestea sunt terenurile agricole cultivate în Germania, Polonia, statele Baltice și în partea de nord avem mult mai puține terenuri cultivate. Mai puțin de 10% din zonele uh, din nord sunt agricole. În Polonia, Germania și mai departe, procentul se până la 60%. Deci problema o reprezintă mai ales sudul zonei Baltice. Și vedem că în ultimii 8 ani a scăzut nivelul nutrienților, dar um, apogeu a fost în anii 80 și de atunci nivelul a început să scadă în ceea ce privește nutrienții. Deci s-au făcut multe lucruri, însă acum, iată, chestiunea cea mai importantă despre care s-a vorbit și aici, de ce se mișcă lucrurile acestea încet. Vedeți aici o, o, un, o diagramă a nutrienților, fluxurilor de nutrienți și zonele de captare. Uh, acești nutrienți intră în zonele de captare, intră în uh, zona de captare Um, de la, din îngrășăminte și, nu, și um, furaje și 7% dintre recolte uh, cresc în zona de captare. Se folosesc doar pentru producție de carne aceste culturi, deci pentru șeptel. Și acesta este lucrul despre care nu vorbește nimeni. Atât timp cât vom avea aceste probleme structurale, vom avea și probleme cu eutrofizarea și atât timp cât vor rămâne, se vor manifesta pregnant în uh, Marea Baltică, fiindcă ecosistemul este unul foarte sensibil. Iar animalele din zona Mării Baltice produc de trei ori mai mult bălegar uh, uh, decât apele uzate deci de 3-4 ori mai mult și cantitatea, cantitatea nutrienți crește. Atât timp cât vom avea o politică agricolă care care încurajează locuri, se produce foarte mult bălegar, nu știm ce să facem cu el, asta este problema. Fiindcă uh, știm cum să facem peleți din bălegar, cum se trans- transportăm, dar e cost... A crescut uh, folosirea îngrășămintelor cu de 10 ori în zona de captare de, din anii 60 până în 2010. Și partea albastră este că o produs la fel mai de nutrienți din excremente ca un oraș cu 300.000 de locuitori. Asta este problema despre care nu vorbește nimeni, de fapt. Uh, Apoi, avem, uh, știm că există măsuri aici, știm că putem, și Danemarca s-a vorbit despre asta, că se poate stoca bălegarul. Aceasta este o tehnică care evită o îngrășăminte cu precizie, mă rog, sunt alte tehnici, le cunoaștem, dar trebuie să vorbim despre problemele structurale ale agriculturii. Și aici avem uh, um, un alt diapozitiv, Danemarca a făcut foarte mult, dar 6 uh, milioane de danezi produc peste 13, există uh, zone de concentrare aici și este foarte interesant pentru noi să vedem unde trebuie să ne concentrăm, uh, care sunt zonele importante. Acesta este valabil pentru EU, Danemarca și pentru alte zone. Apoi, zonele de coastă. Și aici uh, s-au înregistrat, s-a înregistrat tratarea apelor uzate. Și vedem aici că um, scoicile Uh, așa numita uh, biofuncționalitatea lor, să acționează ca filtre. Trebuie să înțelegem mai mult despre modul în care uh, aceste sisteme funcționează, toate aceste uh, poze cu algele uh, verzi care apar vara. Uh, acestea joacă un rol foarte important în lanțul alimentar. Uh, în mare, când uh, temperaturile dar uh, pentru stocurile haleutice. Uh, poate că heringul va avea de câștigat și codul va fi va, va pieri. Să vedem. Acesta este modul în care traversează straturile nutrienții în, în Marea Bosfor, în Marea Baltică, Um, faza este una de, de reducerea nutrienților, nu de aprovizionare cu nutrienți și uh, în zona baltică se, uh, se produce treptat acest proces, dar va dura De clar, care sunt aceste zone, unde sunt uh, pe coastă în Polonia sau unde trebuie să ne, pe ce trebuie să ne concentrăm și nu avem uh, modele dinamice. Știm că bălegarul este marea problemă, dar trebuie să înțelegem vom, uh, se va îmbunătăți situația în zona Baltică. Iar pentru zonele de coastă, biodiversitatea și uh, funcțiile ecosistemelor nu sunt descris, descrise cum trebuie. E vorba de eficiența filtrelor și de uh, creșterea albastră și serviciile ecosistemelor. Iar în ceea ce privește um, marea extinde, și trebuie să înțelegem uh, care este moștenirea nutrienților de, uh, și sedimentelor de nutrienți de carbon. Este foarte important pentru că finanțarea de după bonus, foarte important pentru noi a fost acest program bonus și un proiect extrem de foarte mult succes, acum se încheie și se spune că va exista, iar Petros a făcut o propunere în acest sens și pot să vă spun că în numele comunității științifice că noi ne-am bucura ca acest model de finanțare uh, între Uniunea Europeană și uh, statele membru să continue. Și uh, Iată, fiindcă mă ocup din ce ce de comunicare, am noi uh, informații și aș vrea să vă spun despre ele, de ce ar trebui să îmbunătățim comunicarea uh, din partea oamenilor de știință pentru a ajunge la rezultate și mai bune. Vă mulțumesc foarte mult! vielen Dank. Also, zumindest ist Ihnen das jetzt gelungen, dass... Mulțumesc. Cel puțin putem spune că am înțeles datorită dumneavoastră. Pot să vă întreb, dacă nu se schimbă nimic, atunci mult uh, în Marea Baltică o să devină, uh, o să devină uscat. Nu, nu, nu este vorba de așa ceva. E vorba că va deveni mai degrabă un lac. Corpinen, de la Institutul de Mediu din Finlanda. Doamnelor și domnilor, mai întâi aș vrea să vă dau o privire de ansamblu despre eutrofizare și să vă arăt puțin tendințele existente și voi prezenta și diferitele măsuri care s-au luat și cât de, de succes au fost, care sunt uh, dovezile de succes de până acum. Până acum se spunea că oamenii de știință nu sunt de acord între ei, dar eu sunt absolut de acord cu colegul meu dinainte, are perfectă dreptate, a prezentat foarte bine ceea ce a avut de prezentat. S-a spus că Marea Baltică este eutrofizată, e foarte adevărat. Helcomul tocmai și-a publicat evaluarea eutrofizării, e un lucru foarte recent. Chiar astăzi a publicat acest document și mâine este o reuniune Helcom în Lituania, unde se va analiza rezultatul evaluării. Vedem aici pe această hartă numai apele finlandeze, ca să vedem mai clar care e situația, dar situația este similară peste tot, de fapt, în Marea Baltică, unde este roșu, nu e, avem un statut bun eh, de mediu. Metoda pe care o folosim însă este destul de eh, diferită, o se bazează pe diferiți indicatori. Deci, imaginea s-ar putea să fie oarecum altfel dacă ne uităm după indicatori. Cel puțin aici avem, eh, de exemplu, faună bentică în zona exterioară și așa vedem că există și extreme la această evaluare. Apoi mai avem și indicatorul uh, de fitoplancton clorofilă, care nu este foarte bine în celelalte zone. Situația în momentul de față este aceasta și indicatorii uh, ceilalți se află cumva la mijloc între cele două extreme. S-a spus deja că este nevoie de mult timp pentru a să inversăm tendința și s-au menționat diferitele măsuri de mediu care s-au luat. Am văzut deja anumite îmbunătățiri aceste îmbunătățiri se găsesc mai ales în uh, zonele, uh, zona de combatere a nutrienților și aici ne uităm la această variantă. Vedem aici, de exemplu, pe partea stângă, reducerea de nitrogen și pe partea dreaptă reducerea de fosfori sau de fosfați. Și uh, vedem deci în stânga nitrații și în dreapta fosfații. Putem vedea în dreapta, când e vorba de fosfați, un simbol foarte mare în golful Finlandei. 50% de reducere s-a obținut în această zonă, în această regiune, încă de la începutul anilor 90, de la sfârșitul anilor 90 și până în 2014. Vedeți și că reducerea a avut loc în aproape toate subbazinele și uh, mai ales în zona Riga, care este văzută ca una de în pericol. Apoi aici vedem o perioadă de peste 100 de ani jos, mai precis, și vedem o creștere foarte mare în anii 60, 70, 80 și 90. Iar apoi au venit recomandările HELCOM, directivele UE și deci o scădere destul de amplă. Nu am atins încă obiectivele, însă așa cum s-a uh, spus și mai devreme. Avem aici un exemplu foarte bun care explică de ce golful uh, Finlandei a adus asemenea reduceri cu stine. Aici avem cea mai mare instalație de tratare a apelor reziduale care a început în 2000 și a continuat uh, până acum câțiva ani. Este o mare poveste de succes. Și explică foarte mult din scăderea uh, nutrienților în uh, golful Finlandei. În această poză vedeți un uh, depozit de gips de fosfor. E vorba de o sursă de poluare în fosfați care se scurge în râuri și în mare. Proiectul Uniunii Europene din Golful Rus al Finlandei a fost inițiat acum câțiva ani. În timpul acestui proiect s-a constatat tocmai uh, că există astfel de depozite de gips, uh, fosfați gipsați și de, uh, s-au măsurat scurgerile. Când s-a început programul s-a reușit o reducere de 100 de ori a scurgerilor în zonele maritime. Dacă ne uităm în toată Marea Baltică, vedem că am obținut 20% de reducere în uh, fosfo, de fosfați prezenți în natură, biologici. Deci, ceea ce e o mare realizare. Cea mai eficientă reducere a nutrienților este tocmai din uh, sursele precum aceasta de reducere a, uh, și de tratare a apelor reziduale. Avem câteva semne care în continuare ne dau speranță. Avem uh, două astfel de depozite de fosfor gipsat în Polonia și știm că există concentrații foarte mari în mari de fosfați în râurile aferente. Știm și că există orașe și municipalități în interior în care reducerea de azotați este esențială. Știm că reducerea de fosfați poate să fie îmbunătățită și mai ales că aceasta se poate face în nord-vestul Rusiei, unde avem orașe mai mici în care se practică deja tratarea apelor reziduale. Sursele difuze sunt mai dificile. Ele ajung în mare, mai ales prin râuri, dar și aici putem să ne concentrăm eforturile mai bine. Această poză este a râului Daugava, care intră în golful Rigăi, zonă în care reducerea de fosfat nu era foarte vizibilă. Difuze de poluare se poate să facem o concentrare mai bună a eforturilor. Totuși, uh, avem probleme cu um, folosirea mlaștinilor, care au un efect redus pe uh, tratarea apelor și amplă. Singurele reduceri pe care le, vem, le vedem evidente este acolo unde s-au redus îngrășămintele. Solva uh, problema nutrienților din mare. Vedeți aici anumite estimări de cost, cât ar costa un kilogram de fosfor uh, bazată pe calciu, care este foarte reactivă și ar putea eventual să fie folosită, dar o să revenim asupra acestui punct mai târziu. Zone și s-a redus în, cu 60-70% fosfații în această plantație, iar uh, costurile cam o treime albastră. Avem aici uh, ferme de pești, uh, crescătorii, care de multe ori sunt, e parte din multe strategii. Întrebarea este cum putem să construim o strategie atât de importantă pe o tehnică foarte poluantă care este. În concluzie, foarte simplu ce am de spus. În primul rând, cea mai bună concluzie este să ne conăță aici foarte dificil de rezolvat problema, pentru că avem cantități foarte mari, dar putem să ne concentrăm pe cele trei râuri unde avem uh, fosfați. Trebuie să știm și că o folosire excesivă a fertilizatoarelor poate să distrugă pământul. Uh, președinte a trebuit să răspundă la o un telefon foarte important. Am preluat eu acum activitatea de moderare și o să-mi dau mie. Și avem concluzii concrete și pentru activitatea mea. Aș vrea să știu și de la domnul Humboldt și de la domnul Corpinen măsurilor și reglementărilor, care ar fi cele trei, cele mai importante lucruri pe care dumneavoastră ați dori să le să fie făcute în... Mulțumesc! Eu nu sunt un, știin, un expert în agricultură, dar uh, sunt uh, destul de cunoscător al pilonului al doilea și știu că acolo există o e nevoie de o agricultură mai echilibrată, cu ferme care, de exemplu, fac ambele, care pot după aceea să folosească bălegarul chiar la fermă, în scopuri utile și se poate transporta uh, bălegarul la 40-50 de kilometri. După aceea devine prea costisitor pentru un fermier. Dar dacă, de exemplu, primești turi sau uh, uh, alte uh, investiții pentru a putea să continuă în această direcție. Apoi trebuie spus și că există încă... Mulțumesc. Domnule Corpinen, doriți să adăugați ceva? A e cam dificil să mai dau ceva la ceea ce s-a spus, însă aș dori să repet ceea ce am spus despre sursele clar identificabile. Toate țările din jurul Balticii au de făcut ceva pentru îmbunătățirea situației. Chiar și în țările nordice, în Suedia, în Finlanda, putem îmbunătăți tratamentul apelor noastre reziduale, în special în ceea ce privește azotații. S-a arătat în prezentare că agricultura este principala sursă de nutrienți, dar nu este egal distribuită. Și, prin urmare, eforturile noastre ar trebui să se concentreze și pe acest bazin hidrografic al Mării Baltice punem în agricultură 20-30% din acesta, atunci aproape că am putea îndeplini obiect. Fermierul trăiește într-o realitate economică și nu poți da vina pe ei. Însă au nevoie de active și susține agricultură mai echilibrată. Agricultură mai echilibrată. Să spunem, uh, canalizarea bălegarului. Nu există reguli în acest sens? În Germania și cu nitrații în apele uh, subterane și este o problemă cauzată de agricultură. Pentru că avem, pe de o parte, această producție în masă prea costisitor pentru un fermier la o distanță mai mare de 30-40%, dar trebuie făcut uh, ceva pentru că altfel consumatorul final va avea de achitat uh, factura, ca în cazul depășirii concentrațiilor de nitrați în apele subterane din Germania. Mulțumesc, doamna președinte. Nu e de fapt, niciun fel de mirare dacă ai uh, e dus undeva și există chiar uh, zone care se închiriază pentru depășirea, uh, pentru depozitarea uh, balegarului. Există zone unde dacă treci, îți rup nasul și crezi că ești undeva în uh, fosta RDG, uh, lângă o fabrică. Se face însă o departajare între uh, agricultura intensivă pe mm, spații extinse și nu se face legătura cu pălegarul produs de folosesc uh, îngrășăminte chimice și iată așa, practic, uh, măța mușcă coada. Trebuie până la urmă să vedem și cât de eficiente sunt uh, fabricile de tratare a apelor de investiții erau de fapt complet depășite sistemele de canalizare. Și deseori apa reziduală intra în pământ pentru că lipseau pur și simplu țevile. Chiar și în Berlinul de Est s-a întâmplat acest lucru. S-a constatat acest lucru la începutul anilor 90. Comisia Cont în, la Kaliningrad la vremea respectivă mai aveam un acord de parteneriat cu Rusia, care nu mai există acum, și s-au cheltuit uh, bani europeni pentru ca zona Kaliningrad, măcar de acolo să nu mai se deverseze ape netratate în Marea Baltică. Acum, din păcate, nu prea mai avem relații cu Rusia în această privință, ceea ce cred că este un mare deficit. De principiu, însă, trebuie să spun, de fapt, uh, primul meu despre macro-regiunea baltică și Problemele Mării Baltice au fost uh, și sunt cunoscute, pe de o parte eutrofizarea, pe de altă parte și traficul maritim foarte intens. Și Marea Baltică ar fi fost un um, proiect parte din Uniunea Europeană. Însă Acum trebuie să constatăm că multe lucruri au rămas la nivel de teorie pentru că doar dacă toți din această macroregiune și-ar fi asumat uh, și din această zonă unele state sunt uh, țări de convergență, deci au fi beneficiat de fonduri și în această privință. În schimb, însă, fiecare a încercat să gestioneze problema singur și nu s-a ajuns la nimic. Pescuitul este altă temă, însă ar trebui abordate cauzele și, în acest sens, Structura macroregională, de fapt, ar constitui un bun punct de plecare dacă toți participanții ar avea voința necesară de a-și asuma aceste obiective. Da. Sper că nu va mai fi nevoie de alți 10 ani până vom ajunge la rezultate mai bune. Cu programul nostru, doamna Toreson de la WWF. Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru invitație la acest atelier foarte interesant și pentru posibilitatea de a asculta pe toți uh, antevorbitorii mei. Mă voi uh, referi la câteva aspecte similare. Iată câteva date de context. Eu reprezint programul Ecoregiunii Baltice, și ne coordonăm și la nivel regional, ceea ce facem în zona Baltică de la începutul anilor 90. Avem birouri um, WWF, dar și um, bareuri partenere. Și lucrăm pe probleme de conservare, dar și pentru protejarea, promovarea gestiunii sustenabile a Mării Baltice. Ne-am referit la complexitatea acestei mări, deși nivelele trofice nu sunt chiar așa de complicate. Însă rezidurile din pescuit, cât și ceea ce vine din, de pe uscat, au un efect asupra acestui uh, lanț. Și problema este, de fapt, faptul că apa se mișcă foarte încet în această zonă activitățile umane, iată, au un efect masiv. Atunci când vorbim de bazinele hidrografice, trebuie să ținem contul că acest bazin hidrografic este de patru ori mai mare decât uh, uh suprafața efectivă a Mării Baltice. Deci vedeți că um, adapta, această contracarare a eutrofizării trebuie făcută pe o zonă mult mai amplă. Nu cred că trebuie să adaug prea multe despre eutrofizare. Am arătat foarte clar că este problema cea mai mare și aici agricultura are rolul cel mai important. La fel și nivelul algelor uh, a crescut ca efect secundar și efectul este o situație anoxică atunci când Există bacterii care mănâncă aceste alge și apoi se duc la fund. Ce înseamnă, de fapt, acest lucru? Un pescar mi-a trimis această poză. Um, este un cod, una din principalele specii, care uh, în momentul de față se află într-o situație critică. Un Acest uh, pește a fost pescuit într-o zonă anoxică la 40 de metri um, adâncime, un uh, cod uh, în condiții normale ar avea culoarea roșie, asta este aproape albă. Deci, practic, uh, n-am, avut, n-am mai avut aer când a ajuns uh, în acele straturi ale mării. Noi am încercat să publicăm un fel de punctaje uh, pentru realizarea obiectivelor stabilite din planul Mărul Balticii de către fiecare țară. Am făcut acest lucru începând din 2007 pentru a vedea care sunt progresele diferitelor țări. Dar am analizat și angajamente mai ample la nivel național din sectorul maritim, de pildă. Tocmai am publicat ultimul nostru raport în luna martie la întâlnirea ministerială a HELCO și ceea ce constatăm tot mereu este că e nevoie de mai multă implementare pentru planul de acțiune pentru Baltică și cred că uh, și antevorbitorii mei au spus acest lucru, însă cred că este important să avem organizații care să pună această problemă în afara sferei politicilor HELCOM. Pentru a arăta totuși și care sunt țările care performează. Și voi arăta că, sigur, poate fi un acord cât se poate de ambițios, dar dacă implementarea nu e pe măsură, nu se fac progrese. Acum, câteva detalii cu privire la rezultate. Planul de acțiune pentru Marea Baltică are patru zone diferite și, după cum vedeți, aici jos, rezultatele generale sunt în roșu, deci, practic, toate țările au eșuat în implementarea acestora. Mai sunt trei ani pentru uh, Uh, realizarea acestora, pentru că termenul limită este 2021. Și dacă tot vorbim de eutrofizare, iată, sunt țări uh, unde se consemnează îmbunătățiri, așa cum a spus și Comisia, Danemarca este un fel de lider aici, dar mai sunt și Suedia sau Finlanda cu progrese mai bune. Dar rezultatele sunt destul de proaste pentru alte țări. Nu am uh, date deci, uh, în prezentare pentru diferitele tipuri de eutrofizare, pentru cine dorește uh, vi le pot furniza. Mm, este vorba de trei segmente, reducerea nutrienților pe programe naționale. Aici am constatat că niciuna din țări, cu în de Danemarcei, nu le îndeplinea. Apoi, în ceea ce privește reducerea nutrienților datorită a municipale, o implementare proastă din partea tuturor. Iar când este vorba de reducerea nutrienților din agricultură, aici sunt măsuri care au fost implementate cu rezultate mixte. Mai sunt multe de făcut pe stabilirea de orientări și standarde în ceea ce privește conținutul de nutrienți pentru balegar, de pildă și pentru prevenirea poluării din agricultură. Deci, practic, reiterez ce s-a spus uh, oarecum înainte de către vorbitorii anteriori, și anume că agricultura și tratamentul apelor reziduale sunt elementele cele mai importante. Aceste rezultate sunt din 2016 pe datele raportate de țări către HELCOM. Și cred că ne încadrăm cu ceea ce spune și Curtea de Conturi anterior. Și eu am fost șocată să constat că rezultatele au fost atât de slabe. Sper că și dumneavoastră sunteți șocați. Poate vă puneți întrebarea de ce și mă adresați întrebarea Comisiei. Sunt 177 de acțiuni în planul de acțiune pentru Marea Baltică. Dintre acestea, 103 au termene deja depășite. Și dacă ne uităm la acestea, doar 45% dintre acestea au fost parțial uh, sau total îndeplinite. Um, un motiv uh, poate să fie acela că este un acord uh, voluntar. Sigur că convenția este necesară și s-a mers departe, dar este voluntară. Și uh, așa cum s-a mai spus, anumite din reglementări la nivel UE au standarde mai scăzute. Helcom a ridicat ștacheta, dar sunt măsuri voluntare. Sunt și raportări duble uh, din partea Helcom și către UE. Dar de constatat este că, deși avem acest plan de acțiune ambițios, țările la nivel național nu implementează măsurile necesare. Am mai vorbit și despre acest lucru. Sunt cercetări care se referă la uh, îngrășămintele chimice, dar și la bălegar. Practic, uh, plantele nu preiau uh, um, toate îngrășămintele. Jumătate se pierde în, celor, în cazul celor chimice. Se pot face așadar foarte multe în agricultură. Uniunea Europeană are un mare interes în economia circulară și cred că aici sunt multe de învățat uh, pentru agricultură, pentru a profita mai mult atât pentru fermier, pentru a nu mai achiziționa îngrășăminte în plus, dar și a modului în care facem agricultură în general. Am vorbit, unii dintre dumneavoastră, Ați um, vorbit și despre măsurile și proiectele de agromediu care au fost implementate începând din anii 90, un lucru foarte benefic pentru creșterea conștientizării în privința acestor măsuri. Avem și un concurs, femerul uh, anului din zona Baltică, ultimul câștigător, Marcus Erola și Mina Saki Erola, care au fost un fel de lider în acest domeniu unde foloseau toată energia, măsuri sunt posibile și fac acest lucru fără ca politica să-i forțeze. Și depășesc, de fapt, uh, condițiile obligatorii. Sunt însă puțini în regiune, ceea ce pentru a spori eficiența. Toată lauda pentru astfel de proiecte în teren, care cred că sunt foarte bune, dar nu e suficient atunci când este vorba de Marea Baltică. Uh, politica agricolă comună este una dintre problemele cele um, fondurile de coeziune și directivele care țin de mediu, însă um, elefantul din uh, sală, până la urmă, este tot politica agricolă comună care face ca lucrurile să decurgă în continuare așa ca și până acum în zona Baltică, unde avem această problemă a eutrofizării. Dacă ne uităm la coloanele din dreapta, cele lungi cu verde, sunt toate directe. Și vedeți că tradiția a fost să se mențină plățile directe în uh, PAC. E un sprijin financiar pentru venitul uh, uh, nu um, nu, nu se vor schimba pe viitor și în continuare vom avea această problemă, așa cum arată CFM-ul. Iar, uh, după părerea noastră, aceste ajutoare oferite în ceea ce este directiva privind privirea cadrul apei, măsurile de acolo se fac prin intermediul PAC, măsuri pe bază de voluntariat prin uh, programul de dezvoltare rurală. Dar, în acest program, doar 30% trebuie obligatoriu folosit pentru măsuri de mediu și în Suedia se îmbină aceste măsuri uh, și aceste politici pentru a se rezolva problemele ce trebuie rezolvate. Am solicitat un raport de cercetare de la mai mult uh, oameni de știință din uh, sectorul agroalimentar din Suedia pentru a vedea ce s-ar întâmpla dacă n-am mai avea plățile directe după această reformă, bune de mediu cu un buget mai mic. Și bugetul va fi mai mic, dar Trebuie să se schimbe lucrurile în ceea ce privește plățile directe. La ora actuală sunt uh, prea uh, dispersate, trebuie să folosesc acești bani în mod mai țintit. Și iată câteva sugestii. De pildă, prevenirea abandonării terenului și uh, plăți uh, sprijin financiar aici. Apoi, subiectul de astăzi de eutrofizare, trebuie să vedem care sunt măsurile specifice ce ar putea să-i încurajeze pe fermieri să-și asume răspunderea și să pună în aplicare aceste măsuri și să-i ajutăm și pe cei care... Apoi, taxele pe îngrășăminte. La ora actuală nu este niciun motiv pentru care fermierii ar putea să reducă uh, folosirea îngrășămintelor. În final, uh, în ceea ce privește viitorul PAC, uh, Fiindcă asta este politic din regiune, trebuie să se aplice mecanisme care preîntâmpină um, um, o îndreptare a dezvoltării în direcția greșită, prin condiționalitate, apoi posibilitatea de a limita unele fonduri PAC pentru a rezolva probleme cum ar fi eutrofizarea în regimurile baltice, la un nivel de calitate ridicat pentru a rezolva problemele existente. Mulțumesc! Și am ajuns la final prezentării. Am discutat din nou uh, despre acest subiect și e foarte bine. Există mai multe propuneri de îmbunătățire și ne bucurăm foarte mult să fie auzit mai mult. Aveți cuvântul. Afternoon, ladies and gentlemen. Um, I represent an Interreg program. Eu reprezint un program Interreg uh, Marea Baltică de Sud, dar astăzi o să vă vorbesc mai multe programe Interreg. Prezentarea mea a fost uh, coordonată și de alte programe și are, bineînțeles, informații de acolo, dar s-ar putea să nu uh, oglindesc întotdeauna poziția lor oficială, vreau să țineți cont de acest lucru. În primul rând, uh, vreau să vă explic ce este Interreg, cum funcționează și cum uh, încearcă să combată eutrofizarea. O să vă dau câteva exemple de proiecte, după care o să vă vorbesc despre câteva probleme sau provocări, e de mai bine. Ce este Interreg? Programele Interreg au ca scop rezolvarea unor probleme comune sau similare probleme transfrontaliere, care nu pot fi rezolvate doar într-o țară. Scopul este punerea la punct uh, de soluții, de schimb de cunoștință și de, uh, de diseminarea de noi soluții. Interreg nu finanțează cercetarea, deci trebuie să existe și un element de aplicație, să zicem, Um, testare pilot de noi tehnologii și soluții, dar în același timp nu se investește nici masiv nici în infrastructură în proiectele Interreg. Poate în acest caz rezultatele proiectelor nu sunt imediate. Programele Interreg uh, pot fi transnaționale sau transfrontaliere. Programele transnaționale implică uh, întreg teritoriul unei țări și cele transfrontaliere implică cel mai adesea numai regiunile frontaliere. Aceste programe sunt complementare. Adesea, programele tra- transnaționale se desfășoară la, și colaborează cu instituții cum ar fi ministerele și autoritățile regionale, iar cele transfrontaliere vizează mai degrabă autoritățile regionale, la nivel local. Interreg se ocupă de foarte multe subiectele, de la dezvoltare mediului de afaceri, IMM-uri, dezvoltare prin educație, transport și chestiuni de mediu. Structura obișnuită este următoarea. Deciziile strategice sunt luate de comisia de monitorizare alcătuită din reprezentanții regiunilor care sunt în spatele proiectelor finanțate. În regiunea Mării Baltice avem peste 12 programe Interreg. Le puteți vedea pe hartă pe majoritatea. 7 programe maritime, 2 transnaționale, 5 transfrontaliere. Doar trei programe pun accentul pe eutrofizare. Unul este cel mai mare program care se referă la, care acoperă aproape întreaga, întregul teritoriu. Cel cu albastru este Marea Baltică de Sud și cel cu verde este zona Baltică Centrală. S-a spus astăzi că aproape 14, de, 14 miliarde de euro s-au folosit din 2013 pentru rezolvarea um, acestei probleme, eutrofizarea Interreg, nu reprezintă decât o bucățică foarte mică a acestei finanțări. Acest um, tabel arată că programele pentru combaterea eutrofizării din 2007 au folosit de la un sfert până la jumătate din fondurile alocate pentru chestiuni de mediu. Iar pe această perioadă de 10 ani, 43 de proiecte cu o valoare de aproape 80 de milioane au fost uh, finanțate prin aceste fonduri. Acum, care, cum arată acest lucru în contextul tuturor interregurilor din Marea Baltică? Aceste trei programe oferă, reprezintă 90% din uh, finanțarea pentru eutrofizare, dar o, reprezintă un procent destul de mic din uh, finanțarea generală, iar, dar pentru programele transfrontaliere, totuși acest procent este unul semnificativ rolul proiectelor, cum am spus, este testarea unor noi lucruri sau transferul și aplicarea unor noi soluții uh, la nivel local și la nivel local transfrontalier. Acum, în ceea ce privește proiectele. Majoritatea se concentrează asupra două lucruri. Ori prevenirea descărcării de vărsării nutrienților, în uh, pânza freatică sau în mare, sau uh, eliminarea, uh, curățarea de nutrienți din zonele, zon, a zonelor poluate. Aici în poza aveți un exemplu, un proiect. E vorba de o, pentru operatorii de uzine pentru tratarea apelor uzate și rezolvarea problemei deversării uh, produselor farmaceutice în, uh, prin intermediul apelor uzate în mare. Și ei vor să creeze un inventar al tehnologiilor de tratare pentru a vedea care sunt cele mai rentabile. Strate- S-a vorbit despre strategia pentru Marea Baltică, iar acesta este unul dintre strategiile emblematice ale Uniunii Europene pentru Marea Baltică trec peste asta. Acesta este un alt proiect, Live Lagoon se numește. În acest proiect se dorește eliminarea nutrienților din mare. Are un impact local, dar uh, dorește să testeze măsuri rentabile de eliminare a nutrienților prin uh, instalarea de insule plutitoare cu plante care absorb nutrienții din apă. Încă un exemplu interesant, o platformă de conectare a surselor de eliminare a nutrienților cu finanțatorii voluntari, un fel de, de trading, să spunem, între o compensare între poluatori și uh, tehnologiile de eliminare, de curățare. Iată un alt uh, proiect emblematic al strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Baltică. Următorul proiect este un proiect care se care se referă la sursele difuze de poluare. Acesta s-a încheiat deja, dar uh, sfera de aplicare a Interreg este destul de amplă și a creat o rețea de 170 de ferme de, demonstra- uh, de prezentare în uh, uh, șapte țări ale zonei baltice și aici s-au testat și s-au prezentat uh, tehnologiile și au fost uh, uh apoi folosite la peste 2500 de ferme această tehnologie de reducere a nutrienților. Când vorbim apoi despre posibile progres, posibil progres, o să vorbesc despre cele posibile la nivel juridic. Cea mai mare durere de cap pentru Interreg este o reprezintă ajutorul de stat și regulile ajutorului de stat. Efortul de aplicare a unui proiect este foarte ridicat și unii uh, actori relevanți nu se implică din cauza acestei administrații a, uh, a grantului financiar, a ajutorului financiar, nu e deloc plăcut acest proces și când ne... și până la urmă efortul e considerat prea mare. Multe programe interreg ar, cred că v-ar spune că fără ajutorul de stat am avea rezultate mult mai folositoare prin testări pilot și prin implicarea entităților private. Alta problemă reprezintă faptul că există mai multe programe interreg care se ocupă de eutrofizare și cooperarea între programe totuși rămâne scăzută. Încercat să cooperăm, să rezolvăm anumite elemente ale cooperării trans, trans, între programe, și între finanțarea internațională și uh, proiectele mainstream acestea ar putea fi incluse în cadrul juridic. Uh, numărul mare de programe nu e un lucru rău, fiindcă așa regiunile se pot, regiunile se pot implica mai mult și își pot asuma mai mult deciziile și proiectele lor. Acum, legăturile cu cadrele politice, asta s-ar putea introduce mai bine într-un cadru juridic, chiar dacă eu nu cred că aici lucrurile merg bine. Multe dintre proiectele finanțate de noi sunt sprijinite de strategia Uniunii Europene pentru Marea Baltică, sau alte politici Acum, în ceea ce este simplificarea regulilor de finanțare, este o discuție în derulare, desfășurare, deci nu o să intru prea mult în ea. E nevoie de reguli mai simple de finanțare, fiindcă asta ar putea să atragă mai mulți actori eh, publici și privați. Iar când vine vorba de îmbunătățirile din programe, da, răspândirea și folosirea impactelor, fiindcă asta se întâmplă de cea mai multe ori, când nu mai există finanțare, rezultatele sunt date uitării. Deci, programele trebuie să aibă un rol mai important în ceea ce privește uh, prin această colaborare între programe. Un exemplu îl reprezintă o inițiativă aplicată de regiune din zona Baltică, care se numește Platforma Proiectelor. E vorba de fonduri în Interreg sau altfel de fonduri, deci pot cere fonduri suplimentare pentru a colabora între ele iar asta le permite să colaboreze mai departe în ceea ce privește bunele practici și să testeze diverse soluții, sporește impactul platforma proiectelor uh, privind Marea Baltică a fost deja lansată și se va, iar decizia privind finanțarea se va lua în iunie 2018. Și cu asta am terminat. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, foarte mult pentru această a treia parte. Nu am întrebări concrete. Doar o jumătate de întrebare, jumătate de comentariu, de fapt, către doamna Florson, pentru că agricole comună. Am notat ceea ce ați spus, trebuie să ținem minte o intervenție majoră în felul în care sunt organizate primul și al doilea pilon. de acum câțiva ani și e foarte interesant până la urmă să vedem acest lucru. Eu personal am ascultat cu multă atenție ceea ce ați spus. În orice caz a fost destul de clar tot ce ne-ați prezentat și de a nu am întrebări suplimentare. Poate alți deputați au întrebări. Da, mulțumesc foarte putea să fac acest lucru. Vă înțeleg bine? Care sunt tipurile de proiect la care vă gândiți când cereți praguri mai înalte pentru ca să puteți? Când ne uităm la amploarea unui proiect, de obicei acesta merge până la 2-3 milioane de euro. Ceea ce putem obține din el e un lucru. De ce însă ajutoarele de stat ar preveni așa ceva. Birocrația care vine odată cu regulile ajutoarelor de stat este prea mare pentru a fi gestionată de instituții mai mici și ei nu vor să se implice în proiecte. Nu știu dacă v-am înțeles întrebarea bine, spune vorbitorul. Păi, aici scrie eliminarea ajutoarelor de stat pentru uh, o implicare mai puternică a grupurilor și a unor proiecte. Eu am înțeles acest lucru în felul următor. Pragurile se modifică pentru că dumneavoastră le considerați prea joase în momentul în care se dau ajutoarele de stat. Eu am o problemă cu facă pentru că ele nu pot să intervine decât cu 200.000 de euro. Nu vreau acum să fac legături care nu sunt potrivite neapărat, dar m-ar interesa ce ați vrut să spuneți prin uh, această schimbare de prag sau prin ideea de ajutoare de stat. Poate că și domnul Țeler dorește să mai intervină, că văd că... Joachim, de exemplu, dacă um, aprovizionarea și uh, tratarea apei reziduale este pe mâinile unei comune, ele nu pot fi uh, însă finanțate. De multe ori aceste, aceste întreprinderi nu reușesc să financeze proiectele și nu reușesc să îmbunătățească de aceea sistemele de, de un întreprinzător privat. E vorba de o temă care de multe ori apare în politica regională și întrebarea este dacă mecanismele noastre de subvenționare sau um, întreprinderile care acționează acolo uh, dar au un volum foarte redus de investiții și de fonduri, nu au subvenționare, dar nu și toate celelalte servicii care ar trebui să fie activate pentru ca apele reziduale să fie aduse către instalația de tratare. Așa că trebuie să vedem cum putem să ținte încât nu mai pot să mai aducă apa respectivă până la instalația mamut de tratare care există. Știm și complexitatea interconectării fondurilor europene și a sistemului întreg. Se pare că există o legătură foarte clară între fondurile care intră în agricultură, dezvoltare regională și mediu și că trebuie să ne asigurăm că în momentul în care fi mai uh, neglijat este și faptul că natura are reguli. Și uh, exemplul pe care l-ați prezentat dumneavoastră aici a fost extrem de grăitor. Pot să vă mai dau alt exemplu, doamnă președinte, foarte bun exemplu, zic eu. Orașul nostru a, constru- a construit o agricultură intensivă pentru a putea introduce și măsuri anti-eroziune sau uh, plantat porumb. Dar după prima inundație, tot uh, mâlul, tot uh, noroiul a intrat în respectivul iaz, dar municipalitatea nu mai reușește să curețe la și când în momentul în care a fost adunat uh, mâlul, s-a constatat că acesta era contaminat și deci că trebuie să fie tratat, trebuie să fie poate chiar incinerat. Ceea ce ne arată că foarte multe din subvențiile acordate sunt uh, interrelaționate și că e într-o anumită mare uh, sau în uh, râuri arată deja un lucru. Dar există astfel doamnă președinte. Ceea ce uh, vroiam eu să spun cu ajutoarele de stat pe slide-ul meu este că operațiunile, proiectele din cadrul Interreg sunt de fapt prea mici pentru a afecta condițiile de piață. Se testează și se dezvoltă noi elemente. Aș uh, spune ceea ce am auzit și eu în mai multe reuniuni la Interreg, și anume că toate aceste ajutoare sunt prea mici pentru ca să fie considerate ca afectând uh, piața. Există discuții de ajutoare de stat să fie exceptată. Da, mulțumesc, aceasta era precizarea de care aveam nevoie. Mulțumesc, am ajuns la sfârșitul uh, programului acesta și da, vă mulțumesc tuturor înainte să fac uh, câteva remarci de concluzie. Vreau să mulțumesc în mod expres uh, invitațiilor noștri care au venit. tras următoarele concluzii și le voi folosi pe viitor. Avem nevoie de schimbări structurale în felul în care pacul Homburg și dezechilibrul uh, existent în agricultură. Am învățat și că foarte multe lucruri țin de implementare. Eu, personal, voi ține minte ceea ce ați reglementare, la nevoia unei reglementări mai stricte. În ceea ce privește CFM-ul, eu zic că ar trebui să ne urape, pentru că eu zic că e nevoie de un regulament mai strict aici. Au fost prezentate foarte multe idei astăzi pentru că ele primesc resurse foarte multe și uh, e important să și aducă rezultate. În final, vreau să încurajez pe de urgent și încurajez mai ales acest, uh, această comisie și comisia, comisia pentru control bugetar, adică pentru ca să facă un pas mai direct și să nu ne mulțumim cu situația actuală. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vreau să vă promit că vom rămâne în legătură Vom încerca să facem tot post care au ajutat. Comisia știe că dacă că trebuie să ne trimită în scris uh, lista cu uh, substanțele da, Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Am să reprezint pe raportarea noastră din umbră. Stimată doamnă președinte, însă dorește să mulțumesc curții pentru acest raport foarte detaliat e pozitiv de aflat că majoritatea proiectelor au furnizat rezultatele scontate, pentru că sporirea productivității este de mare interes. După ce a fost nominalizată în Comisia Cont, are o abordare în sensul de învățat din greșeli și de aceea mulțumește Curții pentru identificarea motivelor și problemelor și a măsurilor care au fost luate pentru a aborda aceste probleme și, în ultimul rând, pentru recomandarea acțiunilor bazate pe învățămintele trecutului nu doar recomandările pentru statele membre, dar și uh, din cele adresate Comisiei. Dânsa speră că cu toții ne vom concentra mai mult asupra durabilității rezultatelor, precum și asupra procedurilor de selecție, astfel încât să se selecteze acele uh, investiții cu potențial pe termen lung. De asemenea, ar dori să atragă atenția asupra importanței finanțării europene și a valorii adăugate europene. Din 40 de proiecte, 30 nu s-ar fi desfășurat fără granturi europene. 18 s-ar desfășura, dar la scară mai mică. Doar 8 ar fi fost desfășurate fără granturi. Trebuie să ne concentrăm pe primele două grupuri în următorul CFM. Așteaptă cu interes cooperarea cu raportorul. Mulțumesc. Yeah. Da. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați deputați. Din partea Comisiei, putem spune că salutăm raportul special al Curții cu privire la susținerea UE pentru investiții productive în companii, pentru că acest raport contribuie la susținerea eforturilor noastre de a obține în termeni mai globali o cultură bazată pe performanță. Curtea Europeană de Conturi, pe bună dreptate, recunoaște că Cadrul reglementativ cu privire la durabilitatea investițiilor productive s-a îmbunătățit în perioada 2014-2020 în comparație cu perioadele de programare anterioare. Comisia este de acord că totuși mai este nevoie și de alte acțiuni pentru a realiza durabilitatea în această perioadă de programare și pentru îmbunătățirea ulterioară a cadrului legal post-2020. Comisia subliniază că în mod coerent și consistent a promovat durabilitatea finanțării UE și am făcut acest lucru prin crearea unei abordări comune de planificare și a unei logici bine definite de intervenție și anumite măsuri însoțitoare, dar mai mult, am uh, creat și măsuri precum și analiza ex-ante uh, pentru eficiența cost-beneficiu pentru proiecte mai mari, de asemenea monitorizarea progreselor pe parcurs, în special în ceea ce privește indicatorii de rezultate și apoi noi uh, cerințe pentru statele membre pentru a efectua cel puțin o evaluare per axă prioritară și de asemenea și abordarea Comisiei de a avea o evaluare ex post sistematică. În plus, și acest lucru corespunde principiului gestiunii partajate, Comisia reamintește că statele membre trebuie să asigure durabilitatea rezultatelor prin intermediul unor criterii de selecție relevante a proiectelor și prin intermediul evaluării, așa cum se stabilește în regulamentul comun. Aș spune și câteva cuvinte cu privire la raport și recomandări. Am luat notă de faptul că constatările curții arată că durabilitatea uh, de natură juridică a fost îndeplinită majoritatea proiectelor îndeplinite. Rezultatele au fost realizate așa cum s-au planificat și au existat și după termenele legale din regulament. În anumite cazuri, totuși, rezultatele pe termen lung nu au fost menținute și acest lucru se datorează lipsei accentului necesar asupra durabilității din partea managerilor de proiect și, de asemenea, Curtea mai admite că, în anumite cazuri, au existat și factori exogeni, precum modificarea factorilor de piață, care, de asemenea, au afectat în mod negativ durabilitatea în cazul anumitor proiecte. Curtea adresează cinci recomandări pentru statele membre și trei pentru Comisie. Comisia acceptă toate aceste trei recomandări vis-a-vis -vis de promovarea rezultatelor, de asemenea, în ceea ce privește evaluarea ex post, după perio- expirarea perioadei de durabilitate și cu privire la aplicarea măsurilor de corecție. Pot așadar să-mi iau angajamentul că vom acorda atenție specială modului în care statele membre abordează durabilitatea rezultatelor, în special a celor directe, în cursul aprobării programelor operaționale pentru perioada după 2020 și că vom uh, pune mai mult accent pe aspectele de durabilitate în evaluările post, ceea ce putem face în limitele impuse de calendarul acestora și de tipul de intervenție supus evaluării. Și, desigur, ne putem asigura că articolul 71 se va aplica cu strictețe, adică Comisia va acorda va aplica corecții nete atunci când nu sunt îndeplinite sau încălcate uh, condițiile legale în ceea ce privește durabilitatea. Domnule Balco, doriți să interveniți? Acest raport, în opinia mea, reprezintă un exemplu pentru bună dumneavoastră ca organism de legiferare pentru a îmbunătăți acest proces. Spunem în raport că s-a îmbunătățit cadrul de reglementări și în acest sens pentru asta pentru perioada 2014-2020 față de perioada anterioară. Totuși, sub principal implicat răspunde de îmbunătățirea cadrului legal și prin intermediul acestui raport aveți instrumentul necesar pentru a face lucrurile mai bine data viitoare. Desigur, suntem la, disponibilitatea, la dispoziția dumneavoastră de, pentru a ne re- ci și pentru comisie și pentru dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Foarte pe scurt, doamnă președinte, din tot ceea ce s-a spus, cred că, revenind la această chestiune, ar trebui să încercăm să oferi următoarea perioadă de programare și acesta ar fi scopul documentului de lucru. Mulțumesc, am ajuns la finalul punctului 13 și trecem acum la punctul 14, dezvoltarea rurală. Raportarea noastră este doamna Kadenbach și domnul Figoreido din partea Curții de Conturi. Vă rog. Thank you. Thank you, Madam Chair. Um, <clears throat> if you permit me to, to say something before... Doamnă președinte, dați-mi voie să spun ceva înainte de această scurtă prezentare. În legătură cu PAC, aș dori să, să vă spun că s-au subliniat uh, niște aspecte pe care le-am discutat această dimineață, vorbind de simplificarea și așa mai departe. Acesta este raportul curții de conturi după auditul uh, efectuat de noi în mai multe state membre privind noile opțiuni de costuri, de costuri simplificate. Soluțiile tradiționale de sprijin financiar în dezvoltare rurală sunt reprezentate de rambursarea costurilor um, um, suferite. Și s-a spus că aceste soluții nu sunt cele mai indicate. Iată de ce Iată de ce tragem nădejdea și credem într-adevăr că pot obține soluții bune ca de asistență financiară, sprijin financiar pentru beneficiare final din partea Uniunii Europene și credem că sunt foarte importante în, ce... în domeniul dezvoltării rurale. Aceste soluții noi pentru plăți SCO-urile pot fi folosite la scara largă. Efectuat auditul, am ajuns la concluzia că Folosirea acestor opțiuni simplificate de costuri, SCO-urile, a simplu mare pe rezultate. Acum, câteva detalii în ceea ce privește folosirea acestor opțiuni, SCO-uri, în ceea ce privește simplificarea. și simplifică administrarea, administrația, fiindcă se fac în același timp uh, control administrat, că există exemple bune de metodologie și calcule, dar, în unele cazuri, data subiacentă Da, un singur lucru vreau să vi spun la atenție. A, aceste opțiuni să fie mai folosite de către statele membre, de către administrațiile statelor membre. Dar, în egală măsură am spus că acestea însă ele pot fi folosite pentru o gamă largă de investiții. vreau, în egală măsură, nu au fost corelate, au fost corelate cu, cu producția, dar nu cu rezultatele. Dar uh, putem să spunem că ele trans. Vreau să vă spun că prima noastră recomandare este că Comisia ar trebui să își actualizeze orientările privind aceste opțiuni pentru a acoperi prin de certificare și să include în orientările sale referi, referi specifice la auditarea acestor opțiuni și a sistemelor de control intern uh, aferente. Și ultima recomandare, recomandăm Comisiei să înlesnească folosirea corectă a acestor opțiuni, iar Comisia ar trebui să exploreze opțiuni pentru a pune la punct uh, a acestor oblidează ajungerea la soluții simplificate mai simplu pentru administrații și este mai simplu pentru beneficiarii finali. Bineînțeles, asta mergem în mână cu a doua întrebare pe care a folosirea acestor uh, opțiuni de cost simplificate, fiindcă trebuie să pună la punct o metodologie anume pentru conceperea acestor opțiuni pentru a vedea care sunt mecanismele concrete ce pot fi folosite în statat că chiar uh, și așa, chiar dacă e mai greu la început pentru administrație, la sfârșit, dat fiind uh, toate procedurile implicate, aceste noi, aceste noi soluții sunt mai simple și pentru administrație. Mai simplu pentru beneficiari de pildă, de să fie dezvoltate în ceea ce și dezvoltarea rurală urmând exemplul altor politici ale Uniunii Europene, de coeziune, de pildă. Așa, asta s-ar putea face, după părerea noastră. Și a doua recomandare. Ați spus dumneavoastră că joacă un, un rol foarte important uh, în aceste chestiuni metodologia. Fiindcă metodologia sprijină corectitudinea sprijinului financiar. Acestea trebuie să fie um, solide, robuste. Noi am constatat că nu este clar logia din spatele acestor soluții finale sunt bine puse la punct. Sper că v-am răspuns la întrebare. Iată de, de ce am făcut noi aceste recomandări. Poate că nu m-ați înțeles bine. Pe mine nu mă... Suntem de acord aici. Aș vrea acum să-i dau cuvântul domnului Mușev de la Direcția Generală Agri.